discuția pe marginea ordinii de zi și nu doresc uh, să aud niciun fel de dorință de uh, a respecta regulamentul. Luni, ordinea de zi. Nu există modificări. Nu există modificări ale ordinii de zi pentru luni marți vom începe la ora 9 cu declarații din partea Comisiei și Consiliului în legătură cu traficul aerian din Europa și dezbaterea va continua până la 11. De la 11 la 13 vom discuta despre următoarele subiecte. Declarația domnului Barroso în legătură cu programul legislativ al Comisiei pentru 2010 și declarația Comisiei referitoare la coordonarea muncii umanitare de reconstrucție în Haiti. Aceste două puncte erau deja incluse pe ordinea de zi pentru marți dimineața. Nu va exista vot. Celelalte părți ale ordinii de zi vor rămâne neatinse. Acum, miercuri, nu vom vota nici miercuri este de fapt singura modificare adusă ordinii de zi. Restul ordinii de zi rămâne așa cum a fost în versiunea inițială a proiectului de ordine de zi. Joi nu va avea loc ședință plenară. Și evident, nu vom vota joi. și nici nu vor exista dezbatere referitoare la urgențe joi. Conferința președinților a înaintat această propunere, s-au pus de acord acum o jumătate de oră în această întâlnire și această propunere se bucură de sprijinul tuturor grupurilor politice. Așadar, trecem la următoarele puncte de pe ordine de zi și anume intervențiile cu durata de un minut. Aș dori să menționez un lucru înainte de a trece la următorul punct. În conformitate cu norma 150 din regulamentul de procedură, în ceea ce privește intervențiile cu durata de un minut, avem de două ori mai multe solicitări de intervenție decât timp alocat efectiv acestor intervenții cu durata de un minut și pentru a evita dezamăgire în rândul colegilor care nu pot să ia cuvântul, voi face următoarele în viitor. Procedura pentru intervențiile cu durata de un minut în conformitate cu regula 150 din regulamentul de procedură. Așadar, în conformitate cu aceasta, vom avea o listă de 30 de vorbitori care vor fi aleși, aleși în, a, în așa fel încât să asigure o, un echilibru geografic și politic între membrii. Prioritatea va fi acordată acelora care nu au avut posibilitatea de a interveni în ședințele plenare din cele două luni anterioare ședinței respective. Toți membrii care vor dori să intervină și care sunt informați în legătură cu faptul că au primit această posibilitate de a interveni sau nu, ar trebui să fie prezenți în hemiciclu în momentul în care trebuie să intervină. Dragi colegi, aceste reguli pe care le-am citit acum un minut vă vor fi trimise și dumneavoastră pe adresele de e-mail. Dați-mi voi așadar să încep cu intervențiile cu durata de un minut. Solicitare de respectare a regulamentului. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că am fost informați de foarte puțină vreme, vă rog să analizați încă o dată problema votului de la sesiunea viitoare 5-6 mai. Este foarte clar că deputații din Regatul Unit nu vor putea fi prezenți la vot din cauza um, alegerilor care vor avea loc atunci în Marea Britanie și nu puteți vota fără reprezentanții Marii Britanii. Vă rog să puneți pe data de patru votul. Să-l devansați cu câteva zile, pentru că dacă ne negați dreptul de a vota atunci, atunci negați uh, Regatului Unit dreptul de a face lucrul acesta. Bine, atunci am să vă dau un răspuns. Voi lua foarte în serios intervenția dumneavoastră, foarte în serios, pentru că avem două zile la dispoziție pentru vot, 5 și 6 mai, și vom stabili cum vom proceda. Pe data de 5 și data de 6 și cum vom împărți programul de vot jednominutowe wystąpienia. Jako pierwsza... Intervențiile cu durata de un minut acum. Primul vorbitor, doamna Iolanta Hibner. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor deputați, aș vrea să vă atrag atenția asupra alimentației care conține organisme modificate genetic. Comisia a venit cu o propunere de modificare a legislației, conform căreia acum statele membre ar avea mai multe libertate de a hotărâ dacă sau nu doresc să includă organismele modificate genetic în alimente. În prezent, acest lucru nu este posibil conform actualei legislații a Uniunii Europene. În curând, Comisia va prezenta o astfel de propunere prin care, așadar, statele membre vor avea puterea de a, decizie, de a decide dacă sau nu doresc OMG-uri în alimente. Însă, importurile de OMG-uri vor fi în continuare gestionate la nivelul Uniunii Europene. Eu cred că aceste produse ar trebui să aibă etichete speciale care să arate clar dacă conțin sau nu OMG-uri. Etichetele trebuie să fie cât se poate de explicite, astfel încât consumatorii să știe că produsele pe care le achiziționează conțin sau nu produse mm, din mm, organisme modificate genetic. Vă mulțumesc, domnul Baudis, un minut. Baude, sorry. Dominic. Domnul Dominic Bauder. pan Traian Ungureanu. Domnul Traian Ungureanu. Mr. President, uh, may I remind... Stimate domnule președinte, vreau să reamintesc aceste instituție că acum un an în Republica Moldova au fost comise abuzuri uh, împotriva demonstranților. Coaliția este acum la putere și de acum un an își demonstrează atitudinea sa pro-europeană. Guvernul moldovan are nevoie de uh, sprijin din partea dumneavoastră și există trei moduri prin care putem să ajutăm Moldova. O asistență financiară rapidă, o eliminare a vizelor și o încheiere rapidă a acordului de asociere. Trebuie vreau să menționez în acest sens și uh, cazul lui Enes Văgărjan, care este un jurnalist care a fost ar arestat și uh, acuzat de înaltă trădare de către autoritățile din Transnistria. Este este vorba de o încălcare flagrantă a drepturilor omului și cer înaltului reprezentant pentru afaceri externe și a delegației UE pentru Moldova să acționeze cât se poate de repede pentru a elibera cât mai repede acest jurnalist deținut. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Acum are cuvântul Ana Zaborska pán predseda pán generálny sekretár pán komisár Stimate domnule președinte, stimate domnule secretar general, domnule comisar, vroiam să vă spun ceva pe care îl pregătisem, însă din cauza evenimentelor uh, extraordinare vreau să voi spune altceva acum. Știm cu toții că condițiile meteorologice nu permit ca toată lumea să fie astăzi la Strasbourg. Foarte mulți colegi, foarte mulți funcționari au avut dificultăți să ajungă la Strasbourg și de aceea aș vrea să folosesc ocazia la intervențiile de un minut să mă adresez dumneavoastră, domnule președinte, și dumneavoastră, domnule secretar general Vele, pentru a vă mulțumi pentru faptul că ați încercat să găsiți cele mai bune condiții pentru activitatea noastră încă din, de la începutul acestei probleme, că de acum câteva zile, Parlamentul European a făcut eforturi pentru ca să putem cu toții să ajungem la Strasbourg. Și vreau să vă mulțumesc pentru acest efort și în numele acelor colegi care nu pot lua colegii cu, cuvântul acum. Mulțumesc. Domnul Hans-Peter Martin, un punct de ordine, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am încercat să vă atrag atenția înainte, dar n-am reușit atunci când ați prezentat noua regulă de one-minute speeches. Chiar dumneavoastră, ca polonez, trebuie să știți că nu există, de fapt, mai multe clase și uh, ranguri de deputați și de aceea aș vrea să fiți mai atent la ultimele rânduri din plenară. Ați putea să ne clarificați ce ați spus înainte? Vreți să spuneți că uh, atunci când vorbiți de reuniunile la două luni, vorbiți de o dată la două luni numărând și Bruxelles sau țineți cont doar de reuniunile sesiunea plenară de la Strasbourg? Iar ce se întâmplă cu deputații care nu iau cuvântul deși s-au înscris la cuvânt? S-ar putea ca alte persoane să ia cuvântul în locul lor și ce se întâmplă cu catch DI-ul? Vreau să știu, vă rog, ce se întâmplă în lumina unei mai bune eficiențe. Vreau să știu, de exemplu, ce vorbitori ați prevăzut astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această remarcă. Regulile noi se aplică de la următoarea sesiune de la Bruxelles, deci nu de astăzi. Reuniunea următoare plenară de la Bruxelles va funcționa după aceste reguli. Domnul Jörg Leichtfried are cuvântul acum, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Problema câinilor uh, vagabonzi în România este Um, din ce în ce mai problematică din cauza că s a abolit anumite reguli care permiteau omorârea câinilor. În momentul de față nu avem de fapt nicio alternativă pentru că nu există așezăminte pentru aceștia, nu pot fi um, nici uh, um, plasați în nicio instituție pentru că nu sunt suficiente locuri. Castrarea este o altă problematică. Eu cred că Uniunea Europeană trebuie în fine să abordeze această problemă din perspectiva protecției animalelor. Aș folosi acum secundele care mi-au rămas pentru a vă spune și ce vreau să vă spun la început, în engleză. Domnule președinte, domnule președinte, domnule președinte, vorbesc cu dumneavoastră. Nu vroiam să spun nimic pozitiv când m-am referit la situația care s-a creat aici în Parlament. Am spus că ar fi foarte util dacă am primi informații despre plenare și tot felul de alte informații mai devreme, pentru că am primit destul de multe informații duminică, ceea ce a fost destul de problematic pentru mine cel puțin să ajung aici. Dacă am primi informațiile mai devreme, poate că ar fi mai simplu să avem mai mulți deputați în sală la plenară. Asta este ceea ce v-am spus eu în, la punctul de ordine înainte să vă explic ce vreau să spun. Da, mulțumesc. Od razu odpowiem. Ja od razu panu odpowiem na tą uwagę. Dați-mi voie să vă răspund imediat, spune domnul președinte. E vorba de procedura ședinței plenare E vorba doar de conferința președinților sau ședința plenară care poate modifica sau anula această, această procedură. Deci faptul că întâlnirea trebuia să aibă loc astăzi uh, de la ora 17, acest lucru a fost acceptat de Parlamentul European în ședință plenară. Este așadar imposibil să nu ne întâlnim. Trebuie să ne întâlnim și această regulă va fi în vigoare și în viitor. Așadar, hotărârea nu poate fi invalidată decât în ședință plenară. Iată. Acum revenim la intervențiile cu durata de un minut. Domnul Cutaș. Ședinte, când autorul noțiunii de produs intern brut, uh, Simon kuznets recunoștea că bunăstarea unei națiuni nu poate fi decât cu dificultate măsurată doar prin mărimea venitului naional nu cred că îi imagina că vor trece trei sferturi de secol până când cinci laureai ai premiului nobel vor lucra la un set de propuneri pentru a evalua mai corect i o evaluare mai corectă a performanei economice i a produsului social decât aceea asigurată de pib. acest indicator macroeconomic care neglijează calitatea produselor nu măsoară creterea economică sustenabilă i exclude printre altele economia de subzistenă i pe cea suburbană munca în gospodărie i voluntariatul. rezultatul muncii acestei comisii resintetizat în raportul stiglitz propune îmbunătăirea sistemului statisticilor naionale determinarea mai corectă a calităii vieii i includerea dezvoltării durabile în calcularea indicelui progresului economico social. în acest context cred că se impune să avem la nivelul întregii uniuni europene un sistem coordonat de măsurare a calităii vieii a gradului de sustenabilitate a creterii economice i nu în ultimul rând a discrepanelor sociale. ar fi un semn că am învăat ceva din lecia recesiunii care ne afectează atât de mult. mulumesc. Bilbao. Doamna presidenta. La semana pasada un tribunal a determinat... domnule președinte. Săptămâna trecută o instanță s-a pronunțat spunând că închiderea uh, ziarului Egun Ica a fost ilegală și arbitrară. Pentru că, conform uh, Constituției spaniole și conform codului penal, acest lucru nu se putea petrece. S-a spus că protejarea culturii basce este legată de apărarea organizației ETA, ETA, ceea ce este o stupiditate. Au existat monitorizări judiciare insuficiente a acestei situații, iar acțiunile în justiție întreprinse până acum au fost ignorate. Ba mai mult s-a încercat o uh, manipulare a sentimentelor oamenilor care au fost acuzați de colaborare cu ETA pur și simplu dacă erau împotriva oricărei forme de injustiție care avea loc în zonă în, uh, în prezent. Mulțumesc, domnul, doamna Turmopolis. Mulțumesc, doamna președinte. În februarie anul trecut, în Parlamentul European, am examinat raportul Trautmann în legătură cu piața drogurilor la nivel global din 98 încoace și activitățile ilegale în acest sens. Foarte multe date sunt incluse în acest raport și în mod clar se arată cât de ineficiente sunt politicile antidrog la nivel european și cât de ineficiente au fost. Politicile de acum au eșuat, nu au redus cererea de substanțe ilegale și, de fapt, n-au făcut decât să crească prejudiciul adus celor care folosesc droguri și societăți în general. În 2004, Parlamentul European a aprobat o serie de măsuri înaintate de domnul Catania trebuie să le analizăm într-un cadru mai larg. Mulțumesc, domnul Cernet, chiar cuvântul acum. Mój naród dotknęła wielka tragedia. Zginął. Mulțumesc. Națiunea mea a trecut printr-o tragedie extremă. Președintele șeful Băncii Naționale și alte personalități ale vieții politice au murit într-un accident uh, aviatic. Ieri a avut loc înmormântarea pentru președinte și soția acestuia. Aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră pentru expresia solidarității dumneavoastră din toate statele membre ale Uniunii Europene. Acest concept al solidarității europene a demon- s-a demonstrat că este real aici în uh, Europa. Pentru noi, polonezii, a fost acest lucru foarte important. Președintele Cehiei, Slovaciei, Germaniei, României, Sloveniei au fost prezenți uh, așadar la mormântare și prim- premierul Estoniei. Eu regret personal că președintele Consiliului și președintele Comisiei nu au putut să fie prezenți la mormântare, însă premierul Azerbaijanului și al Georgiei erau în sală. Uh, Aș vrea să mulțumesc uh, tuturor celor care au participat la mormântare. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Hans Peter Martin. Nu mai este în sală. A plecat. Bun. Domnul Mölță, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi într-un minut să fac câteva comentarii cu privire la Serbia. Ambițiile UE par să um, ducă la o accelerare a lucrurilor în Serbia. S-a făcut deja apologia masacrului de la Srebrenica, ceea ce nu se întâmplă însă în Turcia cu, în legătură cu evenimente similare cum ar fi genocidul armean. Se mai dezbate încă legitimitatea acestuia. Criteriile de la Copenhaga așadar nu sunt îndeplinite. Aceasta este, ar fi arbitrar să hotărâm să trecem peste aceste încălcări, fiind dat că și încălcările acestea vin din partea Ankarei. Mi se pare că Uniunea Europeană lucrează cu două măsuri diferite. Pe de o parte, în Bosnia trebuie să fie obligate grupuri etnice să colaboreze și să conlucreze. În Kosovo, deodată, este legitim pentru o grupă etnică să se, să se separe de stat. Cred că nu trebuie să uităm că Bosnia este un stat cheie în Europa. Bineînțeles că greșelile unei aderări prea rapide a României și Bulgaria n-ar trebui repetate. Serbia este o țară europeană și ar trebui să intre în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Papa Nicolau. Mulțumesc, doamnă președinte. De curând a fost uh, uh, anulat un grup terorist în Grecia, ceea ce a reprezentat o lovitură puternică dată terorismului în Grecia. Dar există în continuare violență în această țară. Și violența, sigur că face rău celor care o promovează, dar în același timp trebuie să avem în vedere rutele de propagare a terorismului și este o chestiune de adus înaintea organismelor europene ca Europol, Eurojust, PNR. Trebuie să vedem care sunt motivele pentru care apare violența în societățile noastre. Nu putem sta cu brațele încrucișate, trebuie să luăm măsuri la nivel european și să vedem care sunt uh, provocările cu care se confruntă cetățenii europeni în aceste perioade de criză ca să evităm uh, violența. Mulțumesc, domnul Gaier, în continuare. Stimate doamnă președinte, dragi colegi, vreau să atrag atenția Comisiei Europene și a Parlamentului European cu privire la evoluțiile îngrijorătoare în legătură cu prețurile la combustibil. La Duisburg uh, avem cel mai mare uh, concern care produce uh, oțel standardele de producere nu mm, sunt respectate, iar există foarte multe probleme în legătură cu disponibilizarea locurilor de muncă. Creșterile de prețuri au fost de 100%, la, 100% chiar în anumite regiuni. Um, până acum aceste prețuri nu erau uh, vehiculate la bursă, acum acest lucru se întâmplă și a uh, devenit, oțelul și metalele au devenit un element de speculă. În această situație în care tensiunile sunt ca și programate, ar trebui să ne gândim la o restructurare în uh, acest domeniu, dar aceste posibilități au fost deja și ele epuizate. Com- comitetele de întreprindere uh, uh, au lansat un apel uh, care se numește Duisburger Apel către preș- doamna cancelar Merkel și către președintele Comisiei. Vă rog să facem așa cum se numește acolo acum. Are cuvântul următorul vorbitor. Mulțumesc. Planurile de călătorie au fost ruinate de această erupție vulcanică, deși Transporturile aeriene au spus că se vor asigura de administrarea soluției, vor rambursa costul biletelor. Există probleme legate de aranjamente alternative și așa mai departe de hotel. Însă unii se așteaptă să obțină rambursare pentru uh, pierderile lor. Unii spun că e un act al lui Dumnezeu, însă cer acestor companii să fie pragmatice, uh, rezonabile ar trebui să se gândească la această decizie pentru că Irlanda și alte țări avem aeroporturi în multe, ță- în multe părți ale lumii, totul costă bani. Înțeleg că directiva referitoare la transport a fost refizuit, acest lucru trebuie făcut urgent. În concluzie, este esențial ca această directivă, respectiv călătoria, să se asigure că există un set de reguli standard care să se aplice la astfel de situație. Mulțumesc, vi s-a terminat timpul de vorbire. Domnul Morgan are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. În această instituție democratică a Uniunii Europene aș dori să ne gândim la impactul măsurilor adoptate la nivel european asupra regiunilor, al municipiilor și a cetățenilor noștri. Avem o viziune holistică, globală, dar în același timp trebuie să ne ocupăm și de cerințele oamenilor. Aș dori ca această ultimă aspect, acest ultim aspect să capete prioritate față de viziunea globală. Trebuie să promovăm uh, tradițiile noastre, iar directiva Bolkenstein a avut un impact foarte mare asupra unora dintre destinațiile de vacanță din Italia din cauza faptului că tradiția noastră de ospitalitate, de care suntem foarte mândri, a fost subminată de noua directivă privind serviciile. Și astfel au fost afectate multe comunități locale care ar fi trebuit apărate. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum domnul hans Martin. Mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de pro-european pasionat, nu ai o viață foarte ușoară astăzi. Vreau să vă atrag atenția asupra Eurostat. S-a văzut că Eurostat uh, avea date mult mai realiste cu privire la situația din Grecia. Există rapoarte care însă n-au fost publicate decât în parte deja din anul 2002. S-au uh, descoperit deja câteva cifre care erau absolut reale. Întrebarea este ce se întâmplă cu aceste rapoarte dacă sunt întocmite, care sunt consecințele lor și ce se întâmplă cu non-acțiunea, având în vedere informația despre această situație. Vreau să nu iau uh, poziție așa cum s-a întâmplat uh, în anii trecuți, când se pur și simplu Eurostat era criticat fără ca această critică să fie constructivă. Aș vrea să vă rog să garantați un independența Eurostat și să oferim cetățenilor datele adevărate de care avem nevoie pentru a revoluționa democrația. Mulțumesc, spune președinte. Acum are cuvântul doamna Cavallo. Mulțumesc, președinte. A existat un dezastru natural cu consecințe incalculabile Oamenii de știință încearcă să estimeze efectele acestei cenușe vulcanice în ceea ce privește efectul asupra transportului aerian, analizează rutele acestor particule în atmosfera noastră. Miniștrii de transport din UE se întâlnesc astăzi pentru a vedea ce pot să facă în legătură cu situația din domeniul transporturilor. Concluziile trebuie să se bazeze pe date științifice și pe principiul precauției Economia nu trebuie să aibă prioritate față de siguranța oamenilor. Europa trebuie să protejeze siguranța oamenilor și calitatea vieții acestora. Sperăm însă să obținem soluții practice și rapide în legătură cu alternative posibile și rute alternative de transport pe mare uh, sau uh, transport terestru. Am avut uh, multe astfel de probleme în Europa. Mulțumesc, vi s-a terminat timpul de vorbire. Are cuvântul acum S-a terminat timpul de vorbire, vă spuneam. Îmi pare rău. Domnule Enciu are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. La sfârșitul acestui an urmează să fie pusă în aplicare cea de-a treia directivă poștală care liberalizează complet această piață. Criza economică financiară are repercusiuni recunoscute inclusiv pe piața poștală. În urma aplicării directivei în statele membre unde s-a liberalizat în totalitate piața poștală, efectele crizei s-au dublat aici concedierile scăderile veniturilor personale rămas sunt peste medie de asemenea s au produs i diminuarea tranzaciilor creterea tarifelor postale precum i privarea cetăenilor din localităi i regiuni greu accesibile de accesul la comunicare i serviciul universal. consider că este necesară o evaluare a consecinelor sociale înregistrate prin aplicarea acestei directive. este de datoria noastră să prevenim instalarea unui dumping social i cer instituiilor europene implicate să examineze varianta aplicării unui moratoriu de cel puin doi ani faă de termenele prevăzute pentru implementarea acestei directive difereniat în fiecare din restul statelor membre. Mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Preda. Mulțumesc, președinte vreau să vorbesc astăzi despre situaia foarte delicată în care se află un jurnalist pe nume ernest vardanian care a fost arestat de regimul lui igor smirnov din autoproclamata republică transnistria. jurnalistul vardanian este acuzat de înaltă trădare i spionaj ceea ce este nu doar uh, uh, absurd este absolut uh, caricatural. jurnalistului i s a refuzat de altfel judecarea în libertate i stă în condiii absolut indecente i a vrea să spun că acest gest este un gest prin care autorităile de la tiraspol vor să intimideze chiinăul în condiiile în care noul guvern instalat după alegerile de anul trecut dorete o apropiere de uniunea europeană i dorete de asemenea rezolvarea conflictului transnistrean. cer eliberarea imediată i necondiionată a jurnalistului ernest vardanian i cer autorităilor autoproclamatei republici de la transnistria să facă un pas către chiinău pentru deblocarea conflictului de acolo. kryzys finansowy i gospodarczy uderzył najmocniej criza financiară și economică afectează cel mai dur pe cei mai săraci. Or, Uniunea Europeană trebuie să-i ajute și să împiedice excluziunea socială. 14 milioane de oameni trăiesc în sărăcie în Uniunea Europeană și sunt mult mai multe persoane amenințate cu spectrul sărăciei. Până la 20 de milioane de oameni sunt, dintre aceștia care sunt afectați de sărăcie, sunt copii. Lor le lipsesc nu doar alimentele, hainele, medic medicamentele, dar mai ales le lipsesc perspectivele de ieșire din sărăcie. O garantare a unei educații de bună calitate însă ar putea să schimbe situația aceasta, o situație foarte dificilă și în orașe și în sate, și cred că soluția ar fi să se pună la dispoziție mai multe fonduri. Mulțumesc, spune doamna președinte, timpul a expirat. Domnul Von. Uh, uh, Mulțumesc. Salut dezbaterea de mâine în legătură cu criza aeriană. Acest lucru are un impact asupra Parlamentului, dar și asupra persoanelor și afacerilor în Europa. E momentul în care, firește, Europa își revine dintr-o recesiune profundă. Regatul Unit, ca celelalte țări, își revine din această recesiune în urma intervenției guvernului care nu a stat uh, pe tușă, așa cum fac mulți dintre noi. Există multe cifre economice care vor apărea în Regatul Unit în următoarele săptămâni, multe vor fi pozitive, cred eu, pentru că guvernul a intervenit tocmai de aceea. Cred că este important ca instituțiile europene și noi să ne aducem aminte de acest lucru și să intervenim în probleme economice dificile. Toate instituțiile trebuie să se asigure că bugetul nostru este menit a ajuta persoanele și întreprinderile să-și revină din probleme economice și să facă planuri pentru redresare. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Cucan. Ah, eh, Cucan? Domnul Cucan? Eh, scheint nicht da sein. Se pare că nu este, nu este în sală. Atunci, domnul Feio. Signore Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să ridic problema situației bugetare din diferitele state membre. Stabil planurile de stabilitate și creștere au fost întocmite și trebuie să vedem care va fi situația bugetară din diferitele state membre. În țara mea, în Portugalia, programul Comisiei este unul de mare risc. Se preocupă de piețe, dar în special de stabilitatea acestora. O problemă mm, sănătății conturilor în țara mea este foarte importantă. Cifrele înaintate de Portugalia în cadrul acestor planuri sunt îngrijorătoare și mă îngrijorează în mod deosebit compatibilitatea fiscală și competitivitatea uh, companiilor, care este nesatisfăcătoare. Mulțumesc! Mulțumesc uh, Mulțumesc, avem un regulament de procedură din partea Earl of Dartmouth, domnului Earl of Dartmouth. Vă rog. It was actually two speeches cu două discursuri în urmă. Îl întreb pe colegul meu acolo care susține intervenția europeană. Cum consideră domnia sa că Uniunea Europeană ar trebui să intervină împotriva cenușei vulcanice? Es ist so, dass bei den One-Minute-Speeches la intervențiile de un minut nu este posibilă ridicarea cartonașului albastru și nu se pot face pune întrebări suplimentare. Deci acesta, de fapt, nu este un regulament de procedură. Deci poate că colegul vă poate răspunde bilateral la această întrebare, dar nu în cadrul dezbaterii plenare. Stimați colegi, nu avem alți vorbitori pe lista de One-Minute Speeches decât dacă s-a întors cineva în sală. Toți cei care trebuiau să vorbească au fost notificați înainte prin e-mail și unii n-au fost în sală. Deci vom continua acum cu ordinea de zi. Da? Un punct de ordine? Vă rog. Doamna președinte, aș vrea ca să spun că ați dat de cinci ori la rând uh, cuvântul unui bărbat. Vă rog să dați cuvântul și femeilor. Mulțumesc. Vă dați seama că um, calitatea de președinte a grupului la înalt nivel pentru egalitate de gen, um, bineînțeles că sunt de acord cu dumneavoastră, avem o listă de vorbitori, însă am încercat să găsim acolo o paritate între femei și bărbați, bineînțeles că după aceea totul a depins de cine era în sală. Bun, dragi colegi, continuăm acum cu ordinea de zi. Și următorul punct de pe ordinea de zi este raportul domnului Joseph Zayer cu privire la, la competența de delegare legislativă și are cuvântul atunci raportorul în prima instanță. Vă rog. Tisztelt elnök asszony, tisztelt Sefcovic alelnök úr! Mulțumesc, doamnă președinte.